Proszę Państwa, po tym bardzo intensywnej pracy przedpołudniowej, a după o ședință deosebit de intensă din cursul dimineții și după cea de ieri, stimați colegi, iată, e timpul să începem a treia întâlnire a noastră. Să discutăm acum despre acte delegate. Acestea vor fi prezentate de domnul director Shaps. Stimate domnule director, bun venit în comisia noastră. Sunteți însoțit de alți reprezentanți ai DG Agri. Aceste acte delegate se referă în principal la CMO. Știți că pachetul va fi adoptat în noiembrie acestul an. Intervenție publică, notificările statelor membre și transmiterea de informații. Pentru plățile directe și pentru piețele agricole. de localizare a activităților de producție, chestiunile transnaționale și apoi licențe de export-import pentru produsele agricole. Comisia Europeană a pregătit uh, acest set de acte delegate și a operat simplificări considerabile. Ați primit uh, materialele și documentația Cred că cel mai bine ar fi să-i dăm cuvântul Domnului Shops cu rugămintea ca domnie sa să ne prezinte activitatea Comisiei Europene, în particular a DG Agri, în acest sens. Aveți cuvântul, stimate domn. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o bucurie deosebită să fiu astăzi aici pentru a vă prezenta primele rezultate ale muncii pe care am desfășurat-o în ultimele luni, alături, desigur, de Parlamentul European, de grupul de experți din statele membre. Ne-am ocupat de alinierea regulamentelor privind piața comună la cerințele tratatului de la Lisabona. <clears throat> Domnul comisar a fost aici, a prezentat uh, programul de lucru, directorul general, de asemenea a fost în comisia noastră în repetate rânduri și a vorbit despre modul în care intenționăm să ne organizăm activitatea. Despre ce e vorba? E vorba despre consolidarea a aproximativ 200 de regulamente de punere în aplicare ale Comisiei, consolidarea lor, integrarea lor într-o într-o formă mai compactă, recurgând la posibilitățile pe care ni le prezintă, ne oferă acum uh, tratatul de la Lisabona în forma actelor delegate de punere în aplicare. Obiectivul era să simplificăm regulamentele existente, să eliminăm uh, din, să reducem rata de erori în materie de plăți în agricultură, să creștem coerența politicilor agricole, folosind exemple de bună practică și, în ultimă instanță, să sporim eficiența economică și administrativă pe întreaga piață agricolă. I've done so far already a couple of uh, um, amendments, in particular the olive oil aid. În principal, ne-am ocupat de problemele de apricultură, regulamentele privind albinăritul, autorizațiile de plantare pentru vița de vie, asta în ultimele luni, și sigur ați văzut uh, aceste chestiuni, dar ce avem acum este primul set din pachetul de simplificare, un pachet uh, care include foarte multe lucruri. V-am venit aici pentru a vă prezenta inițiativele menționate, de un președinte, intervenție publică, relocalizarea activităților, acel outsourcing, licențe import-export și, în final, notificările pentru statele membre în contextul ISA. Am dorit să intrăm în detalii puțin pe acest pachet, dar în același timp vrem să vă spunem că este doar un prim pas, vedeți doar un prim set de măsuri aici, uh, vor veni și altele în lunile ce vin. <clears throat> Asta va continua până în 2016. Avem standarde de piață, etichetarea, fructe și legume, clasificările management RQ, precum și alte acte delegate prin mecanismele comerciale și rambursările la export. Sper ca totul să fie definitivat în cursul anului 2016. Dar dați-mi voie acum să revin la inițiativele pe care dorim să vi le prezentăm astăzi în <clears throat> special dorim să vă atragem atenția asupra unor inițiative care vor ajunge pe masa Parlamentului o sinteză tehnică, practică a progreselor noastre de până acum. Ne interesează foarte mult comentariile dumneavoastră <clears throat> și ideile dumneavoastră privind aceste patru inițiative. Și am să încep cu intervenție publică. Acest demers este menit a înlocui 16 regulamente de punere în aplicare ale Comisiei. Intenționăm să continuăm cu parametrii tehnici de vorba de contentul, conținutul de proteine, intervenția cereală pentru, pe proteină. De asemenea, ne-am ocupat de zahăr, mm, s-au luat în calcul Uh, Am găsit uh, soluții în discuțiile cu statele membre și cu factorii interesați și, desigur, și cu participarea dumneavoastră, anumite facilități de depozitare. Lucrurile au avansat bine din acest punct de vedere. Important, în ultima instanță, este că operatorii pot să trimită cantitățile respective cu consemnarea registru TVA. Asta e o schimbare față de ce aveam în trecut. And uh, the uh, uh, transnational corporate... Trecem acum la relocalizare, cooperațiile transnaționale pentru organizațiile de producători Acest outsourcing pentru, de exemplu, activitățile de contabilitate ar trebui să fie posibil și permis asociațiilor de producători. Este o componentă adițională a flexibilității generale, apoi regulile explicite privind recunoașterea organizațiilor de producători transnaționale, și de asemenea organizații interbranșă, dar dorim să subliniem clar că statele membre vizate pot să își asume inițiativa în recunoașterea acestor entități. Prin acest efort de consolidare legislativă vom înlocui trei regulamente de punere în aplicare sectoriale ale Comisiei pentru Hamei, Tabac și Zion de Apoi, cea de-a treia inițiativă este vorba de licențele de import-export, atunci când e vorba de produse agricole. Am vrea să avem un cadru juridic omogen, unic, care să reunească cele 3 plus 6 regulamente existente de punere în aplicare și aș dori să subliniez că pentru toate produsele care fac obiectul cotelor tarifare sau licențelor preferențiale la import, acest regim va rămâne intact. Vrem să reducem numărul produselor pentru care este nevoie de licențe atunci când licența funcționează doar ca instrument de monitorizare și nimic altceva. Între timp am reușit să găsim metode mult mai eficiente de a măsura diferitele cantități care intră pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales dacă ne gândim la sistemul de supraveghere al TAXUD, care în ultimii ani a devenit un mecanism extrem de relevant și eficient. Prin urmare, licențele vor fi limitate la acele importuri preferențiale sub cotele tarifare și la produse absolut critice, ar fi zahărul și cânepa. Pentru usturoi, avem o chestiune aparte. Falsa clasificare în nomenclatură. Am lucrat cu colegii de la OLAF pentru că sistemul de licențe nu oferă neapărat cel mai bun instrument atunci când e vorba de a combate aceste fenomene nedorite. Să sigur, în acest context vrem să analizăm posibilitatea ca eventual pentru cereale să avem o monitorizare mai strictă cu sistemul Taxud. Am vrea practic să o facem în fiecare săptămână și nu o dată pe lună, cum se întâmplă în prezent. Și am să vorbesc acum despre ultimul instrument, transmiterea de către statele membre de informații calitative și cantitative privind diferitele piețe, piețe pe care le monitorizăm. Important aici este că ne vom asigura că statele membre trebuie să trimită zero notificări. Asta va reduce foarte mult povara pentru ei. 70% din volumul de informații pe care trebuia să-l trimită până acum nu va mai trebui trimis. Este o simplificare considerabilă a sistemului de gestionare pe care îl avem în prezent și sunt sigur că va îmbunătăți și calitatea datelor cu care operăm și pe care în ultima instanță le primim. în încheiere, pot să vă spun că suntem extrem de mulțumiți de modul în care am cooperat cu noastră până acum. Grupul de experți s-a dovedit a fi uh, extrem de eficient în pregătirea acestui tip de legislație. Secretariatul Parlamentului, de asemenea, a participat foarte bine la acest proces considerăm că foarte repede o să vă putem consulta cu privire la proiectul de text legislativ care este mai de substanță, intră mai în detaliu decât fișele pe care le-am trimis pentru discuția tehnică de astăzi, fișele pe care le-am trimis săptămâna trecută. Vă mulțumesc, domnule președinte, atât am avut de spus și, sigur, suntem aici ca să răspundem la întrebările noastre. Sunt sigur că aveți multe întrebări pentru noi. Mulțumim foarte mult, stimate domnule director. Am să rog acum, am să rog pe raportorul nostru, care se ocupă de reforma politicii agricole comune în 2020, domnul Dontin, să intervină. Domnule Dontin, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută. Încă o dată, îmi pare foarte rău că nu există niciun contact între servicii, între raportorii pe text înainte de publicarea actelor delegate. Situația e una de urgență. O serie de piețe se confruntă cu dificultăți serioase, iar singurul instrument activ este stocarea. Prin urmare, este imperativ ca textele să fie definitivate repede am ascultat aceste explicații privind compactarea diferitelor texte care reglementau domeniul, vă atrag atenția asupra faptului că simplificarea uh, n-ar trebui să însemne și sacrificare și trebuie să ne asigurăm că sub această titulatură de simplificare să nu pierdem din vedere eficiența întregului efort și nu pur și simplu reducerea activității administrative. Doar cu această condiție îmi închipui că în viitor Parlamentul va primi aceste propuneri care ne vin sub titulatura de simplificare. S-a subliniat o chestiune referitoare la transferul de date între statele membre și simplificarea. Cred că este important dacă ne gândim ce facem acum în contextul observatorului, să avem date, date transmise rapid și date pe care știm că ne putem baza. se spunea, nu mai trebuie să ne ocupăm de piețe, să le lăsăm libere. Ei, vedem foarte bine că alții din lume se ocupă de piețe și dacă noi nu facem acest lucru, o să ne trezim în, în viitor picând de, de o paramălăiață. Trebuie să păstrăm aceste instrumente de pilotaj bazate pe noile tehnologii, care nu cer foarte mult timp, dar care trebuie într-adevăr să fie alimentate cu date din teren în mod activ în contextul strict al pieței, o să vedem situația așa cum se întâmplă și nu să aflăm de ce s-a întâmplat cu luni în urmă. Avem știți, avem aceste date privind laptele, de exemplu, care ne vin în timp real, pentru că avem acest observator pe lapte. Mulțumesc foarte mult. Domnule Buda, vă rog, aveți cuvântul. Și dacă altcineva dorește să se înscrie. Că pentru prezentarea făcută, aș vrea doar uh, o recomandare să fac mai degrabă celor de la comisie legat de ceea ce înseamnă modalitatea de informare din țările membre ale Uniunii Europene și, din păcate, uh, trebuie să dau exemplu oarecum, uh, mă rog, negativ România, din punct de vedere al comunicării cu Comisia, exact pe ceea ce ne frământă astăzi foarte mult prețul la lapte. Pentru că prețurile uh, comunicate de către cei care conduc astăzi Guvernul României sunt peste 22 de eurocenți Uh, pe litru de lapte, în condițiile în care, uh, din păcate, fermierii primesc uh, uneori chiar și sub 0,10 eurocenți pe lapte și de aceea eu cred că ar trebui să vă, să vă diversificați puțin modalitatea de informare de pe piață și să nu luați doar informațiile de la uh, guverne, indiferent care sunt acestea, nu are importanță că sunt de uh, stânga sau de dreapta și ar trebui să aveți o legătură, în opinia mea, poate mai strânsă cu ceea ce înseamnă asociațiile de producători, pentru că ei sunt, uh, vă rog, cei care pot să vă dea cele mai bune informații. Mulțumesc! Dziękuję. Bardzo proszę o kolejne. Mulțumim foarte mult. Văd că domnul Cujmic dorește să intervină. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Domnule director Shaps, vă mulțumesc foarte mult pentru materialul pe care ne l-ați prezentat, dar în calitate de reprezentant al unui nou stat membru, dar de dimensiuni mari, Polonia, vreau să vă întreb de ce această anvelopă națională pentru produsele din lapte pregătită de comisie este atât de modestă. Nu e nici măcar 29 de milioane de euro, nici măcar 7% din întreg pachetul. Nu cred că această cifră reflectă real situația din teren din Polonia producătorii de carne și de lapte suferă foarte mult peste tot în Europeană, dar în Polonia ne-am confruntat cu o secetă fără precedent. Ca urmare, producția de material vegetal a scăzut foarte mult și acum se simt repercusiunile în sectorul zootehnic pentru că nutrețul este tot mai greu de găsit în toamnă probabil vor trebui să fie sacrificate foarte multe animale din acest motiv. Acest ajutor simbolic pe care ni-l dați nu va răspunde la uh, problemele cu care ne confruntăm. Sigur, există ceva asistență și din partea Ministerului Agriculturii din Polonia, însă nu e suficient. Și atunci vă întreb de unde această disproporționalitate? De ce nu s-a luat în calcul această problemă a Poloniei? Vă mulțumesc! Bardzo proszę. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină? Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Din câte înțeleg, nu mai sunt alte întrebări. Domnul Buda, da, vă rog. Încă da, o chestiune legată de ceea ce spunea și colegul cu privire la, din Polonia, cu privire la ajutorarea statelor membre de către Comisie. Într-adevăr, acum recent s-au distribuit uh, din partea Comisiei 500 uh, de milioane de euro dar n ar trebui să vă mărginiți de la nivelul comisiei doar să dați acești bani în statele membre ci ar trebui să și observați dacă într adevăr acești bani ajung la fermieri pentru că ei sunt nevoiți din păcate și cu regret spun acest lucru să constat că din cele 11,4 milioane de euro plecate în România undeva în jur de 3, 3 uh, milioane sau 3-4 milioane de euro vor merge la ceva firme care vor promova produsele românești deci nu vor ajunge la fermieri ori și sub, sub acest aspect ar trebui să vă uh, preocupe ce se întâmplă cu acești bani după ce i ați trimis în statele membre. Mulțumesc. Czy jeszcze mamy chętnych do zadania pytań? Jeśli nie, to może bardzo krótko. Bun, mai dorește să mai intervină cineva? Se pare că nu. Dacă nu, atunci dați-mi voie să spun și eu foarte pe scurt că, în general, noi suntem de părere că nu s-a acordat suficientă atenție CMO și de asemenea, suntem de părere că nu sunt suficiente fonduri alocate pentru nevoile uh, și pentru intervențiile necesare. Și ca și rezultat, există un fel de instabilitate și există îngrijorare în uh, rândul agricultorilor și fermierilor europeni. E clar că fermierii au așteptări mai mari față de noi având în vedere specificitatea lor și natura, să zic, specială a acestui sector de activitate, agricultura și producția agricolă. Știm foarte bine că situația e foarte volatilă și schimbătoare, depinde foarte mult și de piață. Asta ar fi un lucru. Apoi, din experiența noastră, reiese că um, într-un fel ne e teamă de aceste acte delegate, pentru că e o formulă care ne surprinde de fiecare dată, ne ia prin surpriză. Și poate că ar fi bine să avem niște soluții propuse în acest sens. Așa că, sincer, am vrea să avem mai multe informații referitor la soluțiile ce sunt propuse, sugerate în aceste acte delegate. acestea nu ar trebui să fie uh, diferite față de ceea ce avem în actele de bază. Însă, evident, cu toții știm că viața e mai complicată uneori și cu toții știm că și Comisia, prin această metodă actelor delegate, încearcă să își menține oarecum și importanța rolului său sau importanța pe care o avea în trecut și care a fost modificată prin tratatul de la Lisabona. O, împărțire a puterilor a fost diferită în acest tratat între diferitele instituții. Deci suntem conștienți de toate aceste aspecte și acum eventual ați putea să preluați ceea ce am spus referitor la așteptările noastre a membrilor comisiei acesteia și vă rog să le considerați în mod foarte serios. Eventual acum, domnule Schatz, ați putea răspunde la întrebările ce v-au fost îndresate și eventual să faceți câteva comentarii. Vă rog. Thank you, Chair, and um, I would uh, like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund la câteva din întrebările ce m-au fost adresate. Nu toate se referă strict la domeniul nostru de discuție sau la uh, portofoliul meu de competențe în această după-amiază. Scopul nostru principal al activității noastre este să îmbunătățim cooperarea cu statele membre și să ușurăm transmiterea datelor domnul Dantin, ceea ce spunea, a pus de fapt punctul pe I. E unul dintre acele neajunsuri pe care le-am constatat în trecut. Și există câteva activități în curs, tocmai pentru a îmbunătăți în special capacitatea noastră de a monitoriza și de a analiza piața, de a vedea datele, să avem date mai recente Uh, mai uh, fiabile, care să fie disponibile rapid la nivelul nostru. Sistemul de care dispunem îl putem utiliza în acest sens și să trecem dincolo de simplele uh, modificări care apar în actele delegate. Trebuie să ne asigurăm că putem utiliza aceste date statistice și cifre cât mai repede cu putință, într-un mod mai sistematizat. Și cred că astfel vom reuși să ajungem la rezultate bune pe baza a ceea ce statele membre ne furnizează nouă ca și informație. Evident că sunt uneori dificultăți mai specifice, însă nu ne putem vizui decât pe datele pe care le obținem din partea statelor membre și e adevărat că anumite uh, piețe uh, ar merita să fie aprofundate, să avem niște date mai aprofundate, mai detaliate. Însă mai e vorba și de intervenții rapide. Acum, pe de altă parte, de ceea ce avem noi nevoie pentru a putea gestiona piețele, pentru a avea, plecând de la informația pe care o avem, uh, să avem o monitorizare taxud, aici, în mod clar, cu siguranță ne putem vizui pe acest sistem. Cred eu că avem acum suficientă experiență care ne-a permis să îmbunătățim sistemul. Și ceea ce observăm în momentul de față e ceva destul de promițător. Și anume, datele ajung foarte rapid la noi, sunt foarte aproape de realitate și cu siguranță ne putem, uh, putem folosi aceste instrumente mai des și mai, mai în detaliu, mai în profunzime, cu analiza mai în profunzime. Acum, și acum aș vrea să mă refer la ceea ce a spus dumneavoastră adinaur, domnule președinte. Din punctul nostru de vedere, de asemenea, este foarte important să putem conlucra cu toate părțile implicate. De aceea suntem astăzi aici, tocmai pentru a vă explica ceea ce am uh, reușit să facem, ceea ce am discutat în diferitele grupuri de experți și voi repeta încă o dată. Uh, Parlamentul dumneavoastră este invitat să participe la discuțiile noastre și știu că ar fi foarte bine să putem conlucra, pentru că avem personalul tehnic necesar în acest Parlament, și, sincer, vă invit să continuăm această dezbatere, pentru că știți foarte bine că vor mai fi și alte inițiative ce vor veni pe viitor și am vrea să vă cooptăm uh, și asta încă din o etapă foarte timpurie. Deci ceea ce putem spune acum este că, da, ceea ce avem acum pe masa de discuție este rezultatul muncii a tuturor celor care au participat la întregul proces și, din punctul meu de vedere, a fost o, un proces, o dezbatere foarte deschisă care a permis tuturor să vină să-și exprime eventual îngrijorările, punctele de vedere și uh, de asta am venit și astăzi în această ședință pentru a vă prezenta informațiile tehnice pe anumite chestiuni pe care eventual ați fi dorit să le discutăm mai în detaliu. E clar că noi uh, luăm foarte în serios acest dialog. Dacă nu mai sunt alte întrebări din partea deputaților, Aș dori să mulțumesc directorului general Schaps și reprezentanților Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile care ne-ați prezentat-o și vă propun acum să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Poate vă amintiți că la ora 5 și jumătate avem o ședință comună împreună cu, și cu Comisia Envi și Comisia DV în ceea ce privește siguranța al, uh, aliment, uh, um, furnizării de produse alimentare. și vom schimba sala de ședință și vă rog să participați la această ședință, pentru că e o întâlnire în cele trei uh, comisii și n-aș vrea să fie comisia noastră agri cea mai absentă. Și uh, nu uitați că vom avea coordonatorii care vor lua cuvântul la această ședință. Bun, mulțumim foarte mult uh, reprezentanților Comisiei Europene. Și acum vă propun să trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii în ceea ce privește uh, posibilitatea de a breveta anumite trăsături ale an, a materialului vegetal. Deci discutăm despre drepturile celor care ameliorează uh, materialul uh, vegetal. Și Ni s-a atras atenția în ședința coordonatorilor asupra acestui punct pentru că a existat o decizie din partea biroului extins al Parlamentului și aici există niște consecințe importante în ceea ce privește siguranța aprovizionării cu produse alimentare. Și coordonatorii de la Angria au hotărât din acest motiv să avem această dezbatere în ședința noastră Agri. Deci avem reprezentanți din partea Comisiei, care sunt experți în acest domeniu specific, așa că eu v-aș propune să începem și să dăm cuvântul mai întâi colegului nostru Ian Hoitema, în așa fel încât dânsul să ne explice cum stă situația, să ne explice care sunt îngrijorările sale, pentru că el se află la baza acestei inițiative, după care am să rog reprezentanții ai Comisiei Europene să uh, Uh, comenteze. Și apoi, deputații vor fi în măsură să ia cuvântul pentru a adresa întrebări. Așa că vă rog, colegul Haitema, vă rog beste collega's, eh, het is een complexe... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E adevărat că e un subiect destul de complicat, așa că dați-mi voie să mă, explic în limba, să mă exprim în limba olandeză, limba mea maternă. Mai întâi aș începe prin a mulțumi colegilor care m-au susținut, în așa fel încât acest punct să fie înscris pe ordinea de zi. E o dezbatere importantă și ca și introducerea, aș dori să spun că pe 6 martie anul acesta biroul de brevete, Camera de Apel, s-a pronunțat pe un caz uh, care implică roșii și broco- brocoli. Îmbunătățirea acestora prin metode convenționale. Această decizie a intervenit după ani lungi de discuții referitor la posibilitatea de a breveta aceste îmbunătățiri. În 2012, Parlamentul European redactase deja o rezoluție pe acest subiect și ajunsese la concluzia că se cerea biroului de brevete să mențină tehnicile convenționale și să nu existe posibilitate de brevetare. Și iată că s-a indicat că drepturile celor care uh, îmbunătățesc astfel materialul vegetal uh, sunt astfel respectate. Conținutul rezoluției Parlamentului European ca urmare a deciziei recente a uh, Comisiei de Brevete, este pusă sub semnul întrebării și dreptul acestor fermieri trebuie să fie respectat. Noi întotdeauna am vrut să respectăm echilibrul necesar între dreptul de proprietate intelectuală pe de o parte și accesul liber la material vegetal pe de altă parte. Uh, știm foarte bine că e vorba de un sector de activitate înfloritor care are o, un viitor foarte prosper în fața sa. Și e nevoie și de, uh, să ținem seama și de dimensiunea siguranței de aprovizionare, pentru că plecând de la datele FAO, diversitatea culturilor a scăzut foarte mult între anii 1900 și 2000 la nivel mondial. Putem spune că 30 de culturi la nivel mondial sunt responsabile de 95% de producția de alimente din întreaga lume. Și dacă s-ar putea uh, obține un brevet pe anumite proprietăți și trăsături vegetale, atunci uh, am putea să ne aflăm într-o situație în care o singură boală ar putea să pună probleme pentru întreaga noastră societate, sistemul de uh, aprovizionare cu produse alimentare. De aceea e nevoie de o, o prudență sporită în ceea ce privește uh, această solicitare de brevetare, pentru că s-ar putea să punem sub întrebări întreaga cercetare care se află în joc, și uh, deocamdată solicitarea a fost introdusă doar pentru legume, însă numărul de solicitări ar putea să crească pe viitor ca urmare a acestei decizii a Oficiului pentru Brevete. De aceea este foarte important ca și Comisia Europeană să intervină, să acționeze pentru a uh, lua o decizie clară. Și aș dori să lansez astfel, cu această ocazie, un apel către Comisia Europeană, în așa fel încât să se mențină tehnicile uh, convenționale și că această, acest subiect să se afle pe ordinea de zi, pe masa de discuție. Eu nu vreau niciun fel de neînțelegere la mijloc. Intenția mea nu e deloc să deschid un fel de cutie a Pandorei și să rediscutăm directiva biotec. Nu. Eu știu foarte bine, Comisia Europeană își dorește de asemenea să găsească o soluție față de această problemă, în așa fel încât lucrurile să fie clare. Eu nu sunt împotriva brevetării anumitor invenții, absolut deloc. Uh, însă, Aici e vorba de anumite caracteristici vegetale care s-ar putea să pună sub semnul întrebării chiar biodiversitatea, diversitatea culturilor noastre agricole și asta trebuie să evităm cu orice preț. Există o diferență foarte mare între inovație și descoperire științifică. Uh, Mulțumesc, până domnul președinte. Și acum Aș dori să rog reprezentantul Comisiei să intervină. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Oitma. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule Oitma, uh, membru al Parlamentului European. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această posibilitate oferită Comisiei de a comenta pe acest subiect destul de spinos în ceea ce privește drepturile amelioratorilor asupra anumitor soiuri de plante. E adevărat, e vorba de o decizie recentă din luna martie anul acesta, în ceea ce privește brevetabilitatea caracteristicilor anumitor plante ca urmare a unor uh, manipulări. Evident că această decizie este luată de către o, o organizație independentă, nu vine din partea Uniunii Europene. Deci aici putem face măcar această distinție. Însă, evident, suntem conștienți de implicațiile și consecințele politice ale unei astfel de uh, decizii. E clar că subiectul este foarte important și monitorizăm între, îndeaproape acest subiect și această decizie. Știm că s-au exprimat îngrijorări de către sector, de către anumite state membre, de asemenea, de o mare parte din opinia publică și asta demonstrează importanța subiectului pe care îl abordăm acum. Comisia, și mi-amintesc de altfel foarte bine rezoluția Parlamentului din 2012, Comisia este uh, sensibilă la aceste chestiuni specifice și e și motivul pentru care am stabilit un grup de experți în acest domeniu, compus din 15 experți din diferite uh, regiuni geografice cu puncte de vedere foarte diferite, cu specializări foarte diferite nu e vorba neapărat de uh, experți care ar fi favorabili unei sistem de brevedare. Avem o gamă largă de chestiuni ce sunt astfel abordate și sunt acoperite de directivă. Și unul dintre aspecte e tocmai strict legat de uh, posibilitatea de pre- brevetare. Și munca acestui grup de experți este în curs de desfășurare. Experții analizează Uh, subiectul și ne așteptăm să avem o, un aviz din partea acestui grup de experți, eventual la finalul acestui an. Uh, însă e clar că pentru a asigura transparența toată lumea va avea acces la acest aviz. Însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acesta este disponibil și pe uh, site-ul web al comisiei, deci puteți vedea acolo foarte clar care este componența acestui grup de experți, câte ședințe au avut loc, procesele verbale și așa mai departe. Deci comisia e, așteaptă această analiză și odată ce va primi, va analiza în mod clar avizul înaintat de experți și considerăm că mm, atunci vom fi în măsură să stabilim care sunt pașii următori în domeniu. Evident, uh, dumneavoastră ați subliniat și pe bună dreptate faptul că e o situație urgentă și nu putem să stăm și să așteptăm doar uh, avizul experților, ci trebuie să găsim și niște soluții așa, pe termen scurt, care să vină în întâmpinarea așteptărilor uh, factorilor implicați. Una dintre ideile la care ne-am gândit este să avem un fel de proiect pilot împreună cu diferite birouri și oficii uh, care cuprind acești uh, amelioratori de material vegetal și să vedem exact care sunt uh, doleanțele lor. După cum vă puteți aștepta, această decizie a menționat doar faptul că trebuie îndeplinite anumite criterii pentru a putea solicita o astfel de brevetare. Și deci, pentru a rezolva în parte această chestiune fundamentală, așa cum a exprimat-o domnul Oitema, mă gândesc că parte din această soluție ar putea fi uh, găsită astfel. Așa că vă mulțumesc pentru atenție și suntem gata să răspundem la întrebările dumneavoastră în caz de aveți. Bardzo dziękuję i przepraszam, że nie przedstawiłem pana z nazwiska, pan Gal. Mulțumesc foarte mult nu v-am prezentat. Uh, Jean Logal reprezintă uh, Digi Grow, nu Digi Agri. Așadar, uh, fiți binevenit aici și cred că e prima dată când ați venit la o ședință a comisiei noastre. În ce privește membrii Doamna Hannes Garcia va lua cuvântul. Muchas gracias, presidente. <clears throat> Muchas gracias, Eh, le doy a la comisión por su respuesta, pero sobre todo le agradezco al señor... Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului Hoitema pentru că a uh, evocat acest subiect care este deosebit de important. Eu cred că, da, într-adevăr, Comisia Europeană ar trebui să aibă o poziție foarte clară în ceea ce privește această chestiune, pentru că, da, dacă noi am obținut un lucru și anume ca sectorul acesta la uh, agriculturii să fie foarte bine uh, reglementat, e tocmai sectorul semințelor și ne dorim să avem inovație și uh, cercetare în sectorul acesta primar. De aceea trebuie să fim prudenți, extrem de prudenți uh, cu începerea din 1961 și cu începerea de momentul în care s-a încheiat convenția pe uh, acest subiect, e clar că a existat, s-a dezvoltat tehnologie și s-a făcut inovație în sectorul primar. Însă, din păcate, având în vedere decizia recentă a acestui birou uh, european de brevete se pune sub semnul întrebării viitorul, pentru că ne vom confrunta cu o problemă. Directiva 44 din 98 nu e compatibilă cu principiile enunțate în convenție a uh, și cu uh, um, criteriile de brevetare a materialului vegetal. Și, cu atât mai mult, așa cum s-a spus, această ultimă decizie recentă va, s-ar putea să aibă drept consecință ca cei care ameliorează aceste plante ar putea să ceară un brevet și pentru aspecte pur biologice, pentru care până în prezent nu exista niciun fel de brevet și atunci oricine ar putea să ceară, eu știu, brevet pentru orice care există în natură. Ar putea să, să, să, să, Uh, breveteze uh, un anumit, o anumită plantă, o anumită trăsătură și să interzică altora să o folosească sau să o uh, utilizeze. Și a putea să breveteze, spre exemplu, anumite gene. Vă dați seama că e, e, e, e o situație cu care nu ne putem permite să ne jucăm. E o situație periculoasă, delicată, pentru că noi ceea ce ne dorim este să continuăm să avem inovație, să avem cercetare și nu, din potrivă, să împiedicăm inițiativa privată, inițiativa publică, cercetarea privată, cercetarea publică, să le împiedicăm să-și continue muncă. Uh, Biroul European de Brevetare nu se gândește la așa ceva. Biroul European de Brevete se gândește doar la o contribuție față de sporirea dezvoltării, inovației și a cercetării, în așa fel încât să încurajeze pe uh, cei care ar fi în măsură să poată să solicite un astfel de brevet, pentru că să fie și atrăgător din punct de vedere economic, nu? Să existe inițiative, investiții. Însă nu se gândește la faptul că acest lucru s-ar putea să ducă la anumite obstacole și dificultăți. Așa că vă rog foarte mult să fim atenți la um, deciziile pe care le luăm, pentru că vor avea consecințe pe viitor. Dacă există în continuare inovație și tehnologie în sectorul primar, uh, în momentul de față, asta e foarte bine, însă nu cumva să ajungem într-o situație care nu vom mai avea pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Pan poseł Hausling. Domnul Hausling. liberale și uh, verzii foarte rar sunt uh, de acord așa cum sunt astăzi, dar se mai întâmplă și mi-aduc aminte că împreună cu alți colegi, acum 4-5 ani, din, am făcut o rezoluție în Parlamentul European, rezoluție care a fost uh, aprobată cu o majoritate confortabilă, care se numea Fără patente pe viață asupra vieții. Nu se poate patenta viața și critica modul în care oficiul european al uh, uh, brevetelor acționa. Am spuneam foarte clar că nu se poate impune un uh, brevet pe uh, viață. Uh, dar procedurile de uh, înmulțire, de asemenea, nu ar trebui să poată fi brevetate. Pentru că nu, acest lucru nu este în acord cu regulile existente și am învederat acest lucru Comisiei. și știți că oficiul european pentru brevete nu e dependent doar de Uniunea Europeană, include și Turcia, Elveția și alte țări și în uh, procedurile și în, uh, în uh, acțiunile sale ar trebui să ne asigurăm că lucrurile se fac corespunzător și că nu sfârșim prin a avea situații în care Parlamentul este ignorat și se iau decizii nelegale. Trebuie să ne Uh, asigurăm de acest lucru, pentru că biroul european, până la urmă, trăiește, câștigă din uh, brevetele pe care le emite, da? Deci dacă, cu cât emite mai multe brevete, cu atât are mai multe venituri. Deci e un pic de lipsă de logică în acest sistem care trebuie rezolvată. Și acum o întrebare simplă pentru Comisie. De la adoptarea rezoluției Parlamentului European care stabilea un mandat clar, ce s-a întâmplat? A exercitat Comisia presiuni a lucrat uh, ca să se asigure că uh, procesele care se desfășoară la Biroul European de Brevete nu încalcă directivele și regulile, uh, a stabilit un grup de experți care să evalueze acest lucru. Deci ce se va întâmpla? E nevoie de presiuni politice. Numai presiunile politice vor ajuta. Trebuie să exprimăm foarte clar că trebuie să protejăm legislația pentru uh, amelioratorii noștri, pentru cultivatorii noștri și ar trebui să nu discutăm despre acest lucru numai în Comisia Agri, ar trebui să discutăm și cu alte comisii și să aducem acest subiect în, uh, în atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Tarabela. Mulțumesc, domnule președinte proprietatea este furt, spunea Prudon în secolul XIX, vreau să fiu sigur că eu nu sunt atât de radical ca el, dar când e vorba de specii, uh, proprietatea este furt. De ce? Pentru că decizia Marii Camere de Recurs a Oficiului European pentru Brevete din martie 2015, prezidat de domnul Toma, privind afacerea cu brocoli și tomate, este, cazul brocoli și tomate, este un atentat la domeniul public. S-a acordat un brevet pe eh, rezultatul încrucișării convenționale a unei varietăți comerciale cu o eh, varietate sălbatică. Deci, practic, un procedeu biologic banal se poate breveta în sensul articolului 4 din directiva 98/44, dar și în sensul articolului 53 al Convenției Europene a Dreptului Brevetelor, care, citez, se stabilește că eh, procedeele esențial biologice de, obține, de a obține o, animale sau vegetale nu uh, intră în domeniul de aplicare a acestei convenții. Deci e foarte clar. Uh, pe de altă parte, în lumina acestor două exemple, uh, se vede că directiva este insuficientă. Bun, un uh, judecător a făcut o interpretare foarte ciudată, ceea ce se mai întâmplă, dar trebuie să legiferăm pentru că această decizie creează uh, un precedent și s-a spus că mai sunt 200 de cereri care așteaptă și care așteptau tocmai astfel de decizie. Domnului Toma, vreau să-i mulțumesc pentru că a pus pe ordinea de zi această chestiune. Am o întrebare a, identică pentru comisie încă din 23 iunie, o întrebare scrisă la care n-am primit a, răspuns. Bun, știu că a fost vacanța de vară și au fost multe întrebări, dar comisia trebuie să dea un răspuns clar, trebuie să precizeze foarte clar uh, aplicarea directivei uh, 44 pentru că să brevetezi un organism uh, viu, viu, asta e furt, chiar așa cum spunea Prudon. Dziękuję. Pan poseł Agniu, bardzo proszę. Mulțumesc, domnul Agniu. Domnule președinte, când Martin Hausling și eu însumi suntem de acord cu ceva, atunci comisia chiar ar trebui să fie atentă. Și vorbim despre această decizie a Biroului European de Brevete, care efectiv a creat un precedent pentru că au spus că poți să brevetezi o trăsătură și nu doar varietatea de organism care are această trăsătură. Și această trăsătură poate să mai existe în toată lumea largă, peste tot în alte organisme. Și sunt trei, luc- trei consecințe. Primul, prima consecință etică, și anume că nu ar trebui să fie posibile brevet asupra lumii naturale. Evoluția naturală nu ar trebui să fie constrânsă de stimulente comerciale. Apoi, consecința juridică. S-a spus deja că această decizie a șters diferența dintre descoperiri și invenții. Și cred că ați menționat chiar la început acest lucru, domnule Haudman. Și e crucial. Pentru că Uh, acum, asigur, toată afacerea brevetelor uh, e mult mai ușoară din punctul de vedere al oficial. Uh, se neagă caracterul de sursă deschisă a ameliorării plantelor și mici amelioratori ar putea fi excluși de la această activitate prin brevete strategice. Deci puterea comercială ar putea să se concentreze în cele mai uh, mari uh, uh, întreprinderi și sunt sigur că Martin e îngrijorat de asta și noi nu vrem să vedem asta. Și vreau să vă dau un exemplu din trecut când agricultura a beneficiat de pe urma uh, comerțului natural. Uh, și anume Uh, puterea de a uh, sta dreapta, a drepta firului de grâu. Dacă firul de grâu creștea prea mult și ploua mult, firul de grâu se prăbușea. Uh, și s-a găsit o soluție pentru ca acest fir să reziste mai, mai bine. Dar să presupunem că cei care au brevetat această varietate ar fi vrut să breveteze și principiul în sine, pentru că atunci toată lumea ar fi trebuit să folosească numai acea varietate de grâu și să plătească pentru ea. Și asta nu s-a întâmplat. Și haideți să gândim un pic în afara cutiei, cum se spune, neconvențional. Să zicem. Strung. Să zicem că cineva inventează un strung și persoana care inventează strungul vrea să uh, breveteze uh, acest uh, strung. Ok, dar poate să breveteze și toate obiectele care se fac la acel strung? Răspunsul evident este că nu poți să patentezi și obiectele care rezultă din acel strung. Deci inovația nu uh, poate să blocheze, nu, nu trebuie să fie blocată prin crearea de noi varietăți și comisia n-ar trebui să facă nimic care să aibă acest efect. Vă mulțumesc. Vreți să uh, ne strângem mâinile? Martin întreabă domnul Agnew. Dziękuję. Pan poseł Dorfman. Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru că au ridicat aceste eh, comentarii și obiecții, pentru că mi se pare extrem de semnificative. Sunt de acord cu foarte multe lucruri care s-au spus aici. Cred că trebuie să fim eh, foarte grijulii să evităm să intrăm în, într-o confuzie între protecția uh, amelioratorilor și protecția uh, brevetelor. Uh, dacă cineva dezvoltă un nou, un nou tip de plantă și există niște costuri, atunci persoana respectivă trebuie să aibă dreptul de a folosi exclusiv acea, acea varietate și să aibă uh, profituri de pe urma ei. Și e regulă și corect. Uh, marea diferență și marea distinție în ce privește uh, uh, brevetabilitatea este excepția excepția trebuie să poate fi folosită de orice alt uh, ameliorator. Deci varia, varietatea care este brevetată intră sub incidența brevetului și atât, nu și toate celelalte, pentru că altfel am ajunge în situația în care în Europa numai câteva mari companii ar face uh, această activitate și mii de institute de cercetare sau de companii mai mici n-ar mai avea acces la toate varietățile de pe piață și nu le-ar mai putea folosi în mod liber pentru încrucișări și pentru dezvoltare. Deci dacă nu vor mai avea acest acces, atunci pe care de consecință logică vor fi mai puține uh, specii brevetate și mai puțini oameni vor avea acces la piață, numai mari jucători uh, își vor permite să facă această activitate, toți ceilalți vor fi eliminați. Deci cred că trebuie să facem tot ce uh, ne stă în putință pentru a uh, împiedica această brevetabilitate, pentru a păstra această excepție și aceste drepturi ale amelioratorilor și nu cred că e suficient dacă vom face ce spune Comisia că face, și anume să se uite la ce se întâmplă. Cred că trebuie să facem presiuni politice astfel încât această brevedabilitate să nu treacă. Președinte, mulțumesc. znači uzgajatelji biljaka, ali isto tako predstavnici civilnog sektora koji se snažno protive ovakvoj odluci i zabrinuti su zbog mogućih posljedica. Așadar, dacă se creează o varietate, dacă mergem contra acestei decizii. Uh, există o teamă în legătură cu consecințele acestei decizii? Možemo. Imamo li prijevod sad? Dakle, kontaktirali su me mnogobrojni uzgajatelji biljaka i pred... Există ce disponibil dacă oratorii ar putea să repete. Așadar, cum spuneam, diferiți producători, reprezentanții societății civile m-au contactat. Am sve ono što su moji prethodnici. Care se tem de această decizie, pentru că ei consideră că vor exista consecințe foarte grave. Deci susțin tot ceea ce au spus antevorbitorii mei și subliniez că această decizie Uh, se va lua în detrimentul potențialului economic și al agricultorilor și al cultivatorilor. Asta va face să crească prețurile uh, și costurile atât de mult încât uh, vor deveni complet negestionabile. În plus, producătorii vor fi afectați de această concentrare de piață și de asemenea de prezența din ce în ce mai sufocantă a multinaționalelor. Personal trebuie să spun că mă opun brevetabilității uh, uh, caracterelor vegetale ca și animale, pentru că eu nu cred că viața, natura pot fi supuse brevetării și consider că uh, unii oameni de știință trebuie să înceteze să se mai joace de Dumnezeu. Așadar, îl felicit pe colegul nostru pentru inițiativa sa, pentru că după această decizie, uh, mii de cereri de brevetare care până acum au fost respinse uh, uh, își vor vedea calea deschisă și va trebui așadar să interzicem acest tip de decizie, să interzicem această posibilitate de a atribui brevete pentru organisme vii. Și revin la articolul 4 din uh, directivă, directiva 9844, uh, uh, așteptăm ca și Comisia să acționeze. Mulțumesc, domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi împreună cu noastră, aș vrea să-mi exprim și eu preocuparea față de faptul că Oficiul European de Brevete a confirmat brevete pe uh, plante în această primăvară. Astfel de brevete sunt o evoluție nedorită. Este clar că avem o, o pată albă în legislație, o, o buclă și că legislația trebuie reparată. Parlamentul European a adoptat o rezoluție împotriva brevetării plantelor cu o majoritate covârșitoare și din partea Comisiei încă așteptăm să, uh, să acționeze în această direcție. Cred că Parlamentul European trebuie să transmită din nou un semnal foarte puternic, să ceară Comisiei să se asigure că legislația este foarte clar uh, aplicată din acest punct de vedere. Doamna Senova. Cred că nu mai sunt multe argumente de exprimat. În orice caz, luăm cuvântul pentru a respinge total și absolut această decizie de a breveta plante. Și sincer, aș vrea ca și Comisia Europeană să ne explice despre care proiect discută ei, care e faimosul proiect pilot uh, pe care l-ați citat, dacă mi s-a spus corect în interpretare, uh, biroul de drepturi pentru uh, material vegetal și biroul de brevete. Ce fel de proiect pilot? Wyczerpaliśmy zgłoszenia Pani i Panów Posłów. Rozumiem, że możemy poprosić o komentarz. Am uh, ajuns la sfârșitul listei uh, de intervenienți, deci cred că acum ar trebui să răspundă Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European care și-au exprimat opiniile pe această chestiune specifică. Mai întâi, aș vrea să atrag atenția stimaților membri ai Parlamentului European asupra faptului că din 2012 nu cred că Comisia doar a stat uh, și a așteptat să vadă ce se întâmplă. Uh, vă reamintesc că la momentul rezoluției existau decizii în așteptare în cadrul în fața Consiliului de Apel și prima uh, decizie, Tomato One Broccoli One, care a fost salutată în uh, rezoluția Parlamentului European, această decizie a exclus foarte clar asupra unor procese biologice esențiale și după acea decizie au existat uh, câteva acțiuni asupra uh, Consiliului de Apel în legătură cu brevetarea unor uh, procese biologice. Și această decizie a fost dată în martie doar. Deci dacă vreți să uh, dați vina pe comisie, puteți da vina pe comisie numai din martie încoace, pentru că până atunci decizia nu era luată. Și sigur e o perioadă scurtă de timp de atunci, în care, uh, încă o dată, n-am stat și am așteptat, ci am stabilit un grup de experți care să lucreze pe diferite chestiuni și pot să vă spun că sunt discuții extrem de aprinse și de cuprinzătoare pe această chestiune. Comisia a avut câteva inițiative diferite și acum reflectăm, pentru că cereți clarificări, modificări, dar în orice caz, chiar dacă decizia se va lua de a modifica sau de a clarifica, va dura ceva timp, pentru că nu poți schimba uh, legislația de pe zi pe alta, în special pentru că este uh, legislație uh, primară și uh, până când uh, Comisia va decide într-o modalitate colegială cu toate digiurile uh, implicate, uh, ne gândim la o decizie pe termen scurt și v-ați referit la proiectul pilot pe care l-am menționat. Acesta ar consta din a încerca să stabilim uh, clar prioritățile în acest domeniu, ca să evităm situații în care se dau brevete pentru invenții care nu sunt mm, noi, uh, sau pentru situații în care eh, sunt implicate varietăți care deja există, varietăți de plante care deja există. Deci e o încercare de a îmbunătăți situația și de a evita o situație în care vor trebui să se emită foarte multe brevete în acest domeniu. Practic vorbind însă, va fi util dacă uh, am răspunde la întrebarea de principiu și anume dacă un uh, se poate emite un brevet pe un produs derivat dintr-un produs biologic esențial și intenția Comisiei este de a monitoriza cu grijă situația și de a lua o decizie uh, la începutul anului viitor. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să dau cuvântul, uh, să dau cuvântul și colegilor mei de la Digistante care ar dori să adauge câteva clarificări pe această chestiune. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Vreau să vă asigur că Comisia urmărește îndeaproape această problemă și recenta decizie a Biroului European pentru Brevete ne preocupă echilibru între drepturile amelioratorilor și uh, brevetele privind plantele, mai ales începește uh, drepturile anterioare și accesul, problema restricționării accesului la diversitatea plantelor Știm cu toții că această cultivare a plantelor este extrem de importantă pentru lanțul trofic și contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la o economie mai verde și trebuie să dăm uh, uh, cultivatorilor acces la material uh, vegetal. Deci după ce această decizie s-a luat, biroul CPV a organizat un seminar de experți cu prezentări pe această chestiune ca să înțelegem uh, consecințele acestei decizii și a fost uh, o discuție foarte bună despre calea de urmat. Au fost multe opinii exprimate care au fost similare cu cele exprimate aici în legătură cu uh, brevetabilitatea acestor organisme, dar pe termen scurt avem nevoie de activitate practică și cea mai bună cale ar fi o mai bună cooperare între Biroul European al Brevetelor și uh, Comisie și asta a început deja. Și cel mai important uh, lucru pare să fie nevoia de a uh, stabili uh, echilibru corect și așa cum a menționat colegul meu, sunt multe baze de date care ar putea fi folosite mai bine de către Biroul European de Brevete. Ei ar trebui să aibă acces mai bun la aceste baze de date, ceea ce în practică cred că ar crește standardele în ce privește Uh, cererea de brevetare a plantelor. Deci vă asigur că urmărim îndeaproape evoluția. Bardzo dziękuję. Mulțumesc foarte mult. Dacă domnul Haitemar dorește să spună ceva, da, vă rog. Trebuie să vă spun că rezultatele se bazează pe un consens larg și vreau să vă mulțumesc în același timp pentru reacțiile dumneavoastră. E important să se lucreze la o rezoluție și să formulăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru a pune presiune politică în acest dosar atât de important. Mulțumesc! Okej, okay. możemy w takim razie powoli kończyć. Bine. Mulțumesc foarte mult, domnule Haidemar că v-ați asumat această inițiativă și că abordați această chestiune atât de importantă, pentru că, după cum știți, în activitatea noastră de zi cu zi vorbim de reforma politicii agricole comune, CMO, de criză din sectorul agricol, nu ne gândim destul la viitor. Știm că acești amelioratori de plante devin tot mai puternici în sensul că există o anumită tendință spre a crea monopoluri pe piața semințelor. Asta periclitează de multe ori libertatea fermierilor și eventual la consumatorilor de a alege și de a opera chestiunile de ordin comercial par să devină dominante cu efecte negative. Date fiind aceste condiții, Comisia ar trebui să acționeze într-adevăr ca un apărător al drepturilor fermierilor, care sunt singuri, izolați și nu au suficientă forță pentru a răspunde. E vorba aici în principal de mici producători aceștia nu pot recurge, nu pot utiliza noile soiuri, pentru că nu și le permit. Sunt chestiuni importante și sunt chestiuni cărora va trebui să le acordăm atenție. Mă bucur să văd că aici avem un relativ consens. M a ascultat ce au spus colegii, ce a spus reprezentantul comisiei. Se pare că punctele de vedere converg. Prin urmare, tema sigur va reveni pe masa noastră pentru că sunt lucruri care vor afecta schimbările viitoare în direcția inovării agriculturii europene și a securității alimentare. Mulțumim foarte mult uh, tuturor membrilor și reprezentantului Comisiei și acum trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, care presupune adoptarea recomandărilor formulate de coordonatorii agri. Pan Nicholson. Domnule Nicholson, vă rog. Nu mai știu exact care numărul, dar e pe tabelă pe ultima pagină. Șapte doi. Aș solicita ca la penultimul rând să se elimine all possible alternatives. În rest, perfect de acord. Ok, bardzo proszę autora. Mulțumim. Autorul textului este? O să operăm corectura și o să vă trimitem o nouă versiune. Acum totul e limpede. Am o solicitare, mai ales către colegi. Nu uitați să veniți la ședința comună în C50, etajul 3. Trebuie să fim acolo noi membrii Comisiei Agri. Cine vine e rugat să vină din vreme. Vom avea prezentări de câte un minut din partea coordonatorilor, dar și vor fi acolo și alți membri altor comisii. Avem încă o oră la dispoziție înainte ca această întâlnire, nu uitați, începe la 17.30. la 17.30.